întreruptă pe 24 mai. Ordine, ă, ă, procesul verbal de la reuniunea ă, trecută este la dispoziția dumneavoastră. Există obiecții, se pare că nu este cazul. Drept urmare, acest proces verbal este adoptat. Stimați colegi, la tribună se află o delegație